Oké, collega's, laten we eh, beginnen. Eh, geringe aanwezigheid van de leden. Eh. Doamnelor și domnilor, haideți să începem. E scăzută prezența, dar asta se întâmplă din cauza faptului că mulți colegi sunt în drum spre Lituania. Acolo vizitează o centrală nucleară. E o călătorie de orientare pentru a vedea exact cum arată lucrurile acolo. Doamna Ayala Sender nu a ajuns, dar și-a anunțat prezența. De aceea propun ca punctul 7 de pe ordinea de zi uh, cu punctul 12 să fie uh, schimbate între ele. Prin urmare, începem cu raportul doamnei Holmeier, raportul, uh, punctul numărul 12. Aveți cuvântul. Mulțumesc, eu o să fiu uh, foarte succintă, domnule președinte. Este vorba despre avizul în ceea ce privește plățile directe din PAC. Un obiectiv foarte important pentru noi a fost dintotdeauna acela de a avea, pe de o parte, transparență și claritate, de cealaltă parte, de a avea și debirocratizare, astfel încât beneficiarii să uh, Uh, aibă o procedură simplificată în statele membre. Deci acestea sunt uh, obiectivele principale ale reformei politicii agricole comune. Vrem să nu mai avem uh, povară administrativă pentru beneficiari sau pentru state membre și să avem criterii clare și transparente. În al doilea rând, am identificat și un alt aspect foarte important și anume la fermierii activi, la fermierii tineri, la plafonare, la fermierii uh, mici, să uh, vedem ce se întâmplă cu actele delegate, să întreprindem anumite modificări, pentru că actele delegate trebuie să fie clar specificate și pentru a avea claritate și aici, am spus că nu trebuie ca noi cei de la cont să întreprindem modificările. Problema este însă că Comisia a dat foarte multe acte delegate și, din câte știm și noi, actele delegate nu ar trebui să aibă un conținut politic, ci ar trebui să vizeze doar implementarea unor lucruri care sunt deja foarte clare din punct de vedere politic. De aceea eu am uh, sugerat să avem doar o eliminare și am menționat și că comisia competentă în fond să fie cea care uh, stipulează ce se întâmplă cu conținutul politic în actul de bază. Apoi, în ceea ce privește debirocratizarea, transparența și simplificarea, am sugerat să definim uh, fermierul, negativ, fermierul activ printr-o listă negativă, pentru a vedea exact ce nu este un fermier negativ. Vrem să eliminăm plafonarea pentru că ea nu aduce plus valoare comparativ cu povara administrativă pe care o impune. Iar cu privire la specificitățile regionale pentru ecologizare, pentru greening, aici apare o problemă specifică. Să identificăm componenta de bază și componenta de ecologizare și să nu impunem acte delegate în ceea ce privește prevederile foarte clare cu dimensiune politică. Vrem acest lucru, fiindcă știm că în Europa am avut probleme nu doar în ceea ce privește calcularea, uh, care a fost foarte complicată, ci și în ceea ce privește uh, elementele naturale afectate, pentru că au fost foarte multe elemente excluse uh, de pe lista ecologizării care ar fi fost foarte importante. Discutăm apoi despre reglementările voluntare pentru micile exploatații și pentru tinerii fermieri. În funcție de fiecare stat în parte, Um, se va decide cum se va acționa. Iar dacă cineva a depus o cerere, um, să nu o facă și în anul următor dacă nu au o cerere de plată, să nu o facă și în anul următor dacă nu au apărut schimbări în ceea ce privește dimensiunea exploatației și așa mai departe. Aștept uh, impulsurile colegilor acum. Se știe termenul de depunere a amendamentelor a fost pentru noi 12 iulie, la ora prânzului. Vreau să mulțumesc de pe acum tuturor colegilor care au participat la dezbateri și care m-au sprijinit și redau cuvântul președintelui. Mulțumesc! Uh, ik moet me verontschuldigen bij de commissie, want ik had niet door dat de... Mulțumesc. Vreau să îmi cer scuze față de comisie, pentru că eu nu am știut că reprezentantul comisiei care ar fi avut ceva de spus pe acest subiect nu e deocamdată în sală. Dacă are altcineva ceva de comentat în ceea ce privește prezentarea doamnei Holmeier, nimeni. Atunci închidem acest punct de pe ordinea de zi. Și, desigur, de îndată ce reprezentantul comisiei va ajunge în sală, va primi cuvântul pentru ca și comisia să poată să reacționeze. Doamnă Holmeier, încă o dată îmi cer scuze că am uh, tratat acest punct atât de repede, fără a întreba exact care este situația. Bun, încheiem acest punct uh, și Uh, revenim asupra lui că va fi și comisia. Revenim acum la punctul 7. Este vorba despre descărcarea bugetară pentru Consiliu. Doamna Iala Sender este raportor și a avut de-a face cu un raport foarte lung, cu istorie lungă în spate. Uh, Doamna Ayala Sender cu siguranță ne va spune exact care este starea lucrurilor și cum vor uh, evolua acestea. Eu eu el traficul era oricum, <laughs> că normalmente... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Au fost probleme de trafic. După cum uh, Așa cum, după cum a spus președintele, pe drept cuvânt, într-adevăr, am avut o poveste lungă cu această descărcare și în ciuda acestor uh, probleme, Parlamentul continuă să uh, considere că își uh, dore, uh, continuă să își dorească o normalizare a situației, respectiv Uh, uh, Parlamentul, uh, dreptul Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune să fie recunoscut. Toate instituțiile care trebuie să fie supuse controlului democratic, au respectat aceste prerogative ale Parlamentului, mai puțin Consiliul și așa cum a spus și președintele, și bunăvoința Parlamentului în acest domeniu, Adevărul este că atunci când uh, se pune problema dialogului și a recunoașterii uh, drepturilor Parlamentului, nu se întâmplă nimic sau nu s-a întâmplat nimic. Avem uh, o nouă propunere. În luna mai am, am decis amânarea descărcării de gestiune, considerând că președinția daneză părea să dorească să soluționeze această problemă Însă, la sfârșitul acestei președinții, uh, uh, Consiliul a hotărât să schimbe puțin atitudinea față de noi și să răspundă la întrebările noastre. Deci am uh, amânat, așteptând o nouă schimbare de atitudine. Iată, avem o nouă președinție și iată, acum fac o nouă ofertă acestei noi președinții. Al, uh, stabilit al doilea termen pentru descărcare în această a doua perioadă, al, al doilea semestru al anului. Am încercat să țin noile evoluții care au intervenit, respectiv uh, drepturile Parlamentului, uh, care sunt prezentate în partea 1 și 3 din raport. Am uh, evidențiat toate elementele importante și am încercat să aprofundăm o parte dintre ele. De asemenea, am Uh, lăsat în text și uh, hotărârea Curții de Justiție, pentru că existau acolo câteva motive de îngrijorare și, de asemenea, și pentru că Consiliul a mai subliniat încă o dată că uh, intenționează să țină cont de hotărârea Curții de Justiție. Deci, iată, am compilat toate aceste elemente. Uh, Consiliul, uh, bineînțeles că nu a uh, răspuns uh, chiar cum ar trebui. Unele elemente ar trebui să fie îmbunătățite, unele de către Consiliu, altele de alte instituții. Apoi, chestiunile pendinte, cele 26 de întrebări care au fost adresate Consiliului în luna mai. Există întrebări la care nu a răspuns Consiliul. A făcut uh, un uh, uh, mic gest, să spunem, ne-au trimis câteva documente, dar nu au răspuns într-adevăr la întrebările Parlamentului și Parlamentul nu a primit nici documentele pe care le-a solicitat. Și, de asemenea, și e o chestiune pe care aș dori să o mai supun atenției colegilor. am uh, uh, reamintit uh, exprimarea pe care am folosit-o înainte în ce privește uh, convocarea unei posibile reuniuni între Consiliu și Parlament. Și în acest sens, cred că există câteva elemente care ar putea să fie examinate uh, Uh, cu ocazia seminarului și a funcțiilor uh, pe care Parlamentul și Consiliul au în domeniul descărcării pe care această comisie le va, uh, îl va organiza. Iată care sunt temele pentru președinția cipriotă. Uh, pentru că trebuie să recunoaștem că până acum nu și-au uh, manifestat niciun fel de interes uh, de a soluționa această chestiune, dar împreună cu domnul Toier vom încerca să um, creăm contacte, să stabilim contacte cu această președinție și, președinție și aș dori să vă spun că așteptăm amendamentele dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc și secretariatului, domnului Cristalina fără Uh, de care uh, nu aș fi putut face nimic, a dat dovadă de multă răbdare față de mine. Mulțumim! Uh, nu știu cine dorește să ia cuvântul. Domnul Sendegard, mai dorește cineva? Domnul Schirakakis după aceea. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să-i mulțumesc în primul rând doamnei raportor pentru cooperarea, uh, spiritul de cooperare de care a dat dovadă pe această temă. Într-adevăr, e o chestiune spinoasă și ar trebui să uh, ținem cu dinții de poziția Parlamentului până când vom uh, constata că Consiliul își va schimba poziția. Uh, această idee audieri este foarte bună, într-adevăr o mobilizare rapidă a președinției uh, cipriote. Sperăm că ea va fi puțin mai flexibilă decât celelalte președinții, decât cele anterioare și să sperăm că dorește și să obțină câteva rezultate și, de asemenea, cred că ar trebui să fim transparenți în ce privește propriile noastre conturi, indiferent de ce dorește sau nu dorește Consiliul. Deci, în ce privește raportul și formularea în acest sens, eu aș dori să spunem că dorim să fim transparenți în ce privește conturile noastre ca orice altă instituție europeană. Și, bineînțeles, că ar trebui să și amânăm acordarea ă, descărcării de gestiune deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sonegard. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să îi mulțumesc și eu, doamnei raportor, pentru această propunere. Aș dori să mă refer la trei aspecte. În primul rând, care sunt așteptările noastre față de președinția cipriotă? Cred că acum e greu să ne imaginăm o situație în care președinția cipriotă, cu puținul timp pe care îl mai are la uh, dispoziție, va schimba radical poziția Consiliului. Nu cred că ar trebui să ne rem iluzii. Uh, Uh, cred că ar trebui să vedem lucrurile pe termen lung, uh, să ne dăm seama că uh, va fi un război îndelungat. Cred că, într-adevăr, va fi o idee bună să organizăm această audiere cu, pre- cu participarea președinției cipriote, dar haideți să nu ne iluzionăm. Președinția cipriotă are alte probleme pe cap și nu cred că așa, peste noapte, uh, va hotărâ că e timpul să rezolve această problemă și să schimbe radical uh, uh, poziția Consiliului. Însă, cred că este foarte important, pe de altă parte, să lansăm un apel președinției cipriote și aș dori să mă asigur că trimitem o invitație apare, aparte președinției cipriote uh, Uh, la dezbaterea pe marginea raportului la comisia noastră, astfel încât uh, președinția să poată participa la această dezbatere și, bineînțeles, că uh, președinția trebuie să fie invitată și când Parlamentul va discuta raportul. Deci să nu fie niciun fel de uh, problemă, să nu fie nicio neclaritate în ce privește invitația, pentru că adesea Consiliul uh, invocă faptul că nu a primit uh, invitații. Aș dori apoi să spun că există câteva greșeli de traducere în versiunea limba daneză, deci aș dori încă o dată să vă rog să se verifice traducerile. Uh, astfel încât aceste uh, probleme să dispară. Există o greșeală foarte gravă care uh, e pur și simplu un uh, contrasens. Și apoi, în ce privește conținutul raportului, cred că este o idee foarte bună, așa cum s-a spus, să avem această dezbatere cu Consiliul dar există uh, câteva, uh, câteva formule, câteva uh, modalități de exprimare în acest raport pe care nu pot să le accept. S-ar putea să fie o problemă de terminologie, dar în orice caz felul în care versiunea limba daneză sună mi se pare foarte greu de acceptat. De exemplu, la punctul 9 se spune că regretăm problemele, dificultățile întâmpinate în cadrul procedurilor de descărcare de gestiune pentru exercițiile financiare 2007, 2008 și 2009. Eu cred că e o formulare prea vagă Uh, să vorbim doar de dificultățile întâmpinate. Consiliul nu a răspuns pur și simplu la întrebările adresate de către Parlament uh, și se vorbește așa la modul neutru de dificultățile întâmpinate. Nu, nu e așa. Parlamentul nu mai tolerează faptul că Consiliul nu răspunde la întrebările Parlamentului și cred că ar trebui să reiasă mai clar din text. La punctul 17 după aceea se spune că se mulțumește președinției uh, daneze pentru uh, spiritul constructiv uh, dat în soluționarea problemei descărcării, dar că această președinție nu a îndeplinit obiectivele stabilite de către președinția spaniolă și de cealaltă. Eu, mm, eu sunt danez și nu înțeleg, n-am nimic împotriva președinției daneze, dar nu prea înțeleg de ce mulțumim președinției daneze. E adevărat că uh, dintre toate președințiile, uh, președinția daneză a fost uh, mai puțin neperformantă, dar trebuie să recunoaștem că președinția daneză a făcut mai puțin decât președinția, președinția spaniolă și suedeză. Și aceasta datorită Consiliului. Președinția suedeză ne-a trimis uh, o serie de întrebări Uh, de răspunsuri la întrebări uh, pe uh, cale neoficială. Președinția daneză ar fi putut face acest lucru. Parlamentul danez și Parlamentul European au rugat Consiliul să procedeze astfel, dar nu a făcut-o. Deci nu cred că e corect să mulțumim președinției daneze, pentru că ea nu a făcut decât să adopte linia obișnuită de la Consiliu și a făcut în orice caz mult mai puțin decât președințiile spaniole și suedeze suedeză. Uh, regret acest lucru, dar trebuie să uh, nu ne ascundem după deget, pentru că până la urmă nu facem decât să acceptăm uh, acest tipar în care președințiile sunt politicoase, ne bat așa prietenește pe spate și apoi noi la rândul nostru le mulțumim. Și apoi la punctul 24 ni se lansează o invitație să inițiem dialogul cu Consiliul. Cred că, într-adevăr, uh, uh, nu e uh, un mod, modul bun de a proceda. Întotdeauna ne-am dorit dialogul cu Consiliul, întotdeauna am invitat Consiliul la fiecare dintre reuniunile noastre. Problema este că de mai multe ori, chiar în timpul președinției daneze, Consiliul ne-a onorat cu absența. Deci nu putem spune că nu ne-am dorit dialogul. Întotdeauna am solicitat un dialog cu Consiliul. Deci cred că mi se pare puțin cam nepotrivit uh, cam stângaș să spunem că Parlamentul ar trebui să inițieze dialogul cu uh, Consiliul. Cred că Consiliul ar trebui să își dea seama că suntem gata uh, să dialogăm uh, pur și simplu prin apariția la reuniunile noastre și prin răspunsul la întrebările pe care le trimitem. Deci cred că este foarte clar să subliniem în text că e vorba de chestiuni procedurale, de procedură. Dacă putem schimba deci raportul la aspectele pe care le-am menționat, cred că rezultatul final va fi bun și apoi vom putea continua uh, dezbaterile cu președinția cipriotă pe baza acestui raport. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste critici. Uh, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o uh, felicit pentru colega noastră, Alexander, pentru faptul că continuă uh, Uh, cu această muncă grea. Cred că este foarte uh, interesant uh, să examinăm toate aspectele pe care le include în raport. Acum, în nume personal, aș dori să repet o întrebare în legătură cu abordarea comisiei noastre. De fiecare dată, Uh, încercăm să uh, avem uh, mai multe opinii legate de descărcare fără un temei juridic adecvat. Nu știu, domnule președinte, dacă doriți să dați cuvântul și Consiliului, însă eu cred că acest raport ar trebui să fie ocazia acordată fiecarei instituții să se exprime, că e vorba de Consiliu, dar, de Comisie, dar și de Consiliu care este vizat, pentru că chiar de la început s-a spus de mai mulți ani, 2007-2008, am constatat cât s-a luptat Comisia noastră și Parlamentul în general pentru a influența uh, procesul și pentru a obține descărcarea, ori observ că aspectul juridic legat de uh, acordarea de descărcare, de prerogativele noastre, deci uh, această problemă nu a fost tranșată. Mi se pare uluitor. Uh, noi suntem o instituție legiuitoare care legiuiește și nu știm care este dreptul care se aplică. E uh, șocant. Și cred că uh, faptul că segmentăm uh, uh, descărcarea uh, reprezintă un pericol în sine, pentru că într-o democrație rolul, democra- uh, rolul Parlamentului este să controleze controleze, să controleze executivul și în acest mandat de control uh, trebuie să uh, uh, valideze sau nu conturile și gestionarea acestui exercițiu. Ori anul 2010 Uh, e primul an după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Deci este prima dată când Uniunea a dobândit personalitate juridică și morală. Deci nu mai suntem pe același picior de egalitate cu Comitetul Regiunilor, care este o asociație. Uh, nu mai avem Parlamentul European un fel de club, ci avem o Uniune Europeană care are personalitate morală unică. Și deci, trebuie să uh, acordăm sau nu uh, descărcarea acestei autorități morale și uh, regret, reamintesc că în urmă cu câțiva ani a fost raportor pentru descărcare, deci regret că nu avem curajul politic suficient să refuzăm acordarea de descărcare Uniunii Europene, care este reprezentată de către executiv, respectiv de către Comisia Europeană. Dacă ne uităm la uh, raportul Curții de Conturi, iată care este miezul problemei și care mă îngrijorează pe mine. Ultima dată am uh, votat uh, acordarea de descărcări pentru Consiliu pentru că cred că Curtea de Conturi Europene, brațul înarmat al COCOBU, nu a făcut observațiile care ar trebui să ducă la refuzarea acordării de descărcare. Cunosc și de desubturile comportamentului funcționarilor de la Consiliu și ale atitudinilor față de parlamentari nu este uh, foarte respectuoasă, spun acest lucru din, uh, cu, cu toată sinceritatea. Cred că ar trebui să avem un adevărat dialog. Funcționarii de la Consiliu ar trebui să fie la uh, dispoziția noastră pentru ca noi să putem informa corect Parlamentul, dar cred că Uh, cu această ocazie profit să uh, repet întrebarea noastră în ce privește rolul de acordarea de descărcare. Poate că mă înșel, poate că uh, în timp vom ajunge la fărâmițarea descărcării, dar personal regret pentru că cred că există un parlament unic care are o putere asupra Uniunii Europene și tot ce se află în mâinile noastre ale eurodeputaților este Comisia Europeană. Deci avem, iată, prerogativele să acordăm descărcarea Comisiei Europene și dacă comisia, comportamentul Comisiei nu ne, uh, nu ne place, atunci putem să o sancționăm printr-o moțiune de cenzură. E realitate, avem un echilibru politic prevăzut în tratate, bineînțeles că vorbim de o adevărată bombă nucleară, dar dezbaterile pe care le-am avut uh, nu, se refle- nu, nu reflectă și ce uh, stipulează tratatele. Iată ce aveam de spus, domnule președinte, și mă surprinde de altfel faptul că Comisia Europeană într-o scrisoare a spus că trebuie să se uh, uh, segmenteze, să uh, se împartă această descărcare. Sigur, e în avantajul ei, dar cred că ar trebui să fie respectate tratatele. Nu sunt sigur că procedăm astfel și încă o dată aș dori să avem un studiu juridic independent la nivel înalt care să ne spună dacă uh, avem sau nu dreptul să acordăm de descărcarea uh, Consiliului. M-am luptat pentru acest, uh, un astfel de studiu. Iată, repet solicitarea mea ca să nu există neînțelegere între noi, eurodeputați și guvernele statelor care sunt reprezentate la Consiliu. Mulțumesc. Domnule Audi, mai dorește cineva să ia cuvântul? Vreau. Doamna Andreasă. Thank you, Chair. I wanted to support... Mulțumesc, domnule președinte. Mă raliez spuselor antevorbitorului pentru că e important, într-adevăr, să înțelegem că această descărcare de gestiune este pentru Uniunea Europeană. Personalitatea nu e una morală, după cum spunea domnul Odici, o personalitate juridică. Tratatul de la Lisabona a dat personalitate juridică Uniunii Europene. Și noi, eh, acestei noi entități, dăm sau nu descărcarea de gestiune. Sunt de acord și cu spusele colegului Stavakakis, domnia sa cerea transparență din partea Parlamentului. Dacă nu putem oferi această posibilitate, atunci jocul pe care jucăm nu este unul transparent și onest. Apoi, în ceea ce privește spusele colegului danez, sunt de acord că președinția daneză nu a jucat foarte cinstit. Eu sunt în Comisia Bugete și am văzut că în ceea ce privește bugetul anual și cadrul financiar multianual, poziția lor a fost destul de neclară. Însă, în același timp, trebuie să fim realiști. Încă o dată vorbim de descărcarea de gestiunea Consiliului, dar știm cu toții că în octombrie vom negocia bugetul pe anul viitor și în noiembrie vom negocia bugetul pe termen lung. Din această perspectivă și în opinia mea, această comisie chiar mai mult decât Parlamentul, a fost discreditată oarecum, pentru că noi am încercat, noi am încercat să refuzăm sau să amânăm descărcarea de gestiune a Consiliului și la sfârșitul anului am dat descărcarea pentru că e o problemă cu bugetul. Trebuie să fim mai realiști în poziția noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Schilakakis a intervenit. Dumneavoastră ați spus Stavrakakis. Nu cred că domnul Schilakakis se identifică cu celălalt domn Stavrakakis. Mai sunt și alți colegi. Uh, vreau să întreb dacă vrea să intervină comisia. Știu că sunt oameni de la Consiliu aici, dar văd că iau notițe Vreau să știu dacă mai sunt și alte intervenții. Nu este cazul. Atunci, redau cuvântul doamnei Alasender, raportoarea. Si, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte recunoscătoare colegiului pentru comentariile făcute și am să țin cont de cele spuse de domniile lor. Orice propunere, orice idee mă ajută foarte mult. Ceea ce privește domnul Schilacakis, m-a interesat ideea domniei sale conform care președinția cipriotă ar putea să facă ceva în acest sens. N-ar fi pentru prima dată dacă avem o președinție, când avem o președinție fără multe rezultate. Dacă asta se întâmplă, Vedeți că vin unele țări mari la președinție cu ambiții uriașe și nu reușesc să facă față presiunii. Desigur, o să încercăm să ne asigurăm că obținem cele mai bune rezultate posibile, chiar dacă e vorba doar de rezultate parțiale. Asta pentru că vrem să câștigăm războiul, nu doar câte o bătălie. Domnule Sondegard, sunt mulțumesc pentru observațiile făcute. Domnia sa, ca raportor anterior, are experiență în acest domeniu și opiniile sale mă ajută enorm. Înțeleg uh, ideea că, într-adevăr, președinția daneză nu a făcut uh, tot ceea ce am fi noi să facă în materie de transparență și progrese și probabil n-ar trebui să privim cu atât optimism și președinția cipriotă, însă uneori ai, iată, surprize plăcute în viață, eu continui să sper. Cred că secretariatul a notă de nevoie de a invita președinția cipriotă atunci când rediscutăm acest dosar. Eh, s-au menționat trei puncte. Punctul 9. Aici, da, se poate îmbunătăți textul. Eh, v-aș fi recunoscător dacă ați înaintea un amendament precis sau eventual să mai avem o discuție pe această temă. La punctul 16. Aveți dreptate. Însă cred că poți să fii curajos și în același timp politicos. Cred că președinția daneză a avut o atitudine bună în comparație cu alte președinții. Nu mă gândesc neapărat la, la necesar la președinția spaniolă sau suedeză, însă ideea e că trebuie să facem distinția puțin între președinții, dacă putem. Unele președinții pur și simplu ignoră chestiunea, bătălia e pierdută la bun început, alte președinții, ca cea în curs, au încercat să depășească unele probleme și să facă progrese. N-au reușit acest lucru, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, așa că din punctul meu de vedere sunt dispus să accept amendamentele propuse pe această temă, dar trebuie să facem puțin o distinție între președinții. La punctul 24, dați-mi voie să vă explic uh, câteva chestiuni. Invitația a fost a Parlamentului către Cocobu. Eu aș vrea să păstrez posibilitatea pentru Cocobu să se ocupe de această chestiune, pentru că, după cum știți, discuția este una interinstituțională, Consiliu-Parlament. Eu am să folosesc această, această posibilitate pe care încă o avem cu președinția actuală și să mă asigur că cel la Cocobu se ocupă de această, acest dosar. Ieri am avut un semn clar că uneori comisia noastră se uită în stânga, alteori în dreapta, uneori suntem criticați, alteori suntem elevi fruntași. Însă, în această relație cu Consiliu, vocea noastră a fost auzită și am jucat un rol important, mă rog, ne-a fost luat după aceea. Asta e ideea de la 24 o dimensiune autoreferențială referitoare la importanța acestei relații la punctul 24. Era vorba de relație dintre Parlament ca instituție și comisia noastră, Comisia de Control Bugetar, COCOBU. Domnul Odi are dreptate, spunând că baza juridică este ambiguă, toate bazele juridice, temeiul juridice în termenul tratatului uh, sunt așa. Uneori e în interesul nostru ca lucrurile să fie puțin ambigue. Consiliul nu e a doua cameră Parlamentului. Consiliul este un colegislator operând într-un cadru complex. Deci nu mă opun idei de a avea un aviz juridic la nivel înalt, însă cred că în ultima instanță serviciile juridice au dat dovadă de loialitate. <coughs> și ne-au dat informațiile de care avem nevoie pentru a ne păstra poziția clară. E adevărat că serviciul juridic al Consiliului nu lucrează totdeauna pentru președinția Consiliului. Uneori par să creeze probleme în loc să vină cu soluții. <clears throat> Sigur, însă e legitim că <clears throat> încearcă să-și apere propria instituție. Avem de gând să organizăm un seminar la care eventual vom putea discuta rolul <clears throat> celor două instituții. Putea avea o dezbatere mai deschisă și sper că și Consiliul va fi puțin mai transparent și pragmatic în acest punct de vedere și va permite discuții să evolueze într-un context mai larg. Să vedem după aceea ce concluzii putem trage, dacă e nevoie sau nu de un aviz juridic sau o să găsim ceva ce ne va putea ajuta pe viitor. Păi, bomba atomică. Nu e prima dată când Comisia aruncă o astfel de bombă. Nu doar pe descărcarea de, Consiliu, descărcarea de gestiunea Consiliului, dar pe chestiuni mai importante. Poate că sunt eu așa optimistă din fire, însă consider că aceasta este singura instituție vizată și cred că putem merge și putem insista pentru o mai mare deschidere depășind unele dintre rezerve și lipsa de încredere reciprocă care există. Este această paranoie referitoare la cei de la Consiliu care încearcă să manipuleze lucrurile. Însă, în loc să ne concentrăm pe costurile administrative ale Consiliului, care sunt un procent minim din bugetul UE, n-am avea cele mai bune argumente dacă ne-am arunca într-o astfel de întreprindere. Trebuie să vedem dacă putem ajunge la soluții bilaterale cu Consiliul. Ei au recunoscut drepturile Parlamentului ca instituție de a acorda descărcarea de gestiune și trebuie să depășim neîncrederea reciprocă. Asta înainte de orice. Dacă pedepsim întreg, dacă analizăm întreg bugetul european, o să vedem că acel procentaj reprezentat de bugetul administrativ al Consiliului este o fracțiune foarte puțin semnificativă în comparație cu alte capitole de buget. Și atunci o să fim într-o situație care nu o să fie mai bună decât cea din prezent. Din potrivă, s-ar putea ca situația pentru noi să fie mai dificilă, cel puțin în relația cu cetățenii <clears throat> europeni. Nu cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Poate mă înșel. Să cel puțin pentru anul discutat 2010, ar trebui eventual să mai discutăm puțin la acest seminar menționat anterior și vom încerca să colaborăm cu președinția cipriotă. Aștept în același timp orice amendamente și propuneri din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acestea fiind spuse, închidem acest punct. Termenul de depunere a amendamentelor este 6 septembrie la ora 18. Și acum Revenim la punctul uh, care a fost primul tratat astăzi și mă scuz încă o dată în fața comisiei, uh, în fața domnului Coturni, Head of Unit la comisie, la Direcția Generală Agri. Îmi cer scuze că nu ați fost aici când uh, am tratat acest punct de pe ordinea de zi, dar a fost vina mea pentru că m-am pripit. Uh, vreau să vă întreb dacă vreți să reacționați la cele discutate împreună cu raportoarea, la cele uh, menționate de raportoare în uh, proiectul de raport. Aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că îmi permiteți să fac o scurtă declarație în ceea ce privește uh, Uh, comentariile raportoare și amendamentele înregistrate. Vreau în primul rând să-i mulțumesc pentru muncă și pentru contribuția adusă la această dezbatere pe plățile directe, un subiect foarte important în contextul reformei PAC. Permiteți-mi să spun din capul locului că în proiectul de raport al doamnei Holmeier se pune accentul pe nevoia acută de simplificare, de transparență și de a reduce povara administrativă. Vreau să spun că suntem întru totul de acord cu acest obiectiv. Când am pregătit reforma PAC, mereu am analizat perspectiva simplificării, pentru că am vrut să simplificăm întregul uh, pachet – Uh, atât uh, în ceea ce privește plățile directe de la pilonul 1, cât, cât și uh, pilonul 2 și dezvoltarea rurală. De asemenea, vreau să vă spun că acest obiectiv rezultă și din cadrul existent și din viitoarele propuneri. Există această nevoie Mm, și acest obiectiv ultim de a îmbunătăți transparența și de a aboli uh, povara administrativă. Aceste lucruri trebuie să meargă mână în mână cu obiectivele politice ale reformei PAC. Așadar, trebuie să privim totul într-un context uh, mai general, ceea ce și încearcă Comisia să facă acum. De asemenea, să nu uităm ce se întâmplă și cu implementarea reformei, pentru că nu va trebui să pierdem din vedere aceste obiective nici când vom ajunge la etapa implementării. La ora actuală se poartă negocieri cu Consiliul, cu Parlamentul European, dar trebuie să privim lucrurile și în, lumi- în lumina a ceea ce va urma uh, cu privire la implementarea reformei PAC. Acestea fiind spuse, domnule președinte, vreau să vă spun că există câteva aspecte pe care am dorit să le comentăm. Cu siguranță există elemente pozitive în acest raport, de exemplu, în ceea ce privește uh, fermierul activ. Se pare că acum se pune accentul pe nevoia de a îi sprijini mai mult pe cei care într-adevăr sunt implicați în activități uh, agricole. Aceasta este o schimbare pozitivă. Totuși, există o lipsă de precizie și specificitate în ceea ce privește uh, tipul de fermier activ care ar trebui să fie exclus, exclus uh, de la plățile directe. Pentru că Curtea de Conturi mereu uh, ne spune exact care este problema și anume că trebuie să vedem exact care sunt cei care într-adevăr fac agricultură. Uh, cu privire la celelalte instrumente politice, eu cred că trebuie să găsim un echilibru optim între simplificare și atingerea obiectivelor ultime. De exemplu, dacă este să analizăm ecologizarea, vreau să spun că noi nu suntem de acord cu uh, plățile pentru acțiuni opționale, voluntare. Doamna raportor dorește asta. De exemplu, ea de exemplu, ar trebui să ne gândim, mă scuzați, la sancțiunile care sunt legate de uh, plățile pe ecologizare. Dacă ar fi să facem ca aceste plăți să fie uh, voluntare, dacă am avea o opțiune de opt-in sau opt-out cu privire la cele 30% necesare pentru ecologizare, cred că ar fi problematic. Noi continuăm să credem că aici avem de-a face cu un instrument care vizează niște obiective ferme. E vorba de obiective strâns legate de uh, uh, obiectivele agrare. Și pentru a avea un rezultat ultim bun, eu cred că trebuie să avem ecologizare obligatorie. Să avem odată ecologizarea implementată în sistem, după care să avem inclus în acest sistem elementele agricole, astfel încât practicile de ecologizare să fie unele reale. S-a pus întrebarea dacă să uh, ne gândim la o reducere a marjei de plafonare. E bine, iată, acesta este un alt subiect foarte sensibil. Încă o dată spun, pentru a avea plăți decente, trebuie să vedem exact ce se întâmplă cu această plafonare. Să vedem exact cum uh, tratăm uh, exploatațiile mari în comparație cu cele mici. Eu cred că ar trebui ca lucrurile să stea exact invers, să ne axăm uh, nu pe cei care sunt deja mari, ci să ne axăm pe cei care au nevoie mai mare de noi acum pentru a accesa piața um, alimentară. Același lucru e valabil și pentru schema plății uh, pentru tinerii fermieri. Natura obligatorie a acestei scheme de plăți face ca acești fermieri să aibă un acces garantat la piață, un acces garantat în întreaga Uniune Europeană. Doar astfel vom putea să avem o politică mai bine echilibrată, orientată către cei care au nevoie de intervenția noastră. Domnule președinte, eu doresc să mă opresc acum aici, dar dacă sunt alte întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru aceste informații extrem de detaliate. Îi întreb pe colegi dacă vor să intervină. Am văzut că există uh, colaboratori de doamnei Holmeier și de la secretariat care au luat notițe. Termenul de depunere a amendamentelor este în această joi la ora prânzului, după care vom vota proiectul de uh, aviz pe 17 septembrie. Mulțumesc încă o dată Comisiei pentru această prezentare. Acum acest punct este închis. Trecem la punctul 13, care este un uh, uh, raport al domnului Ian Mulder, care, din păcate, nu poate să fie astăzi prezent. Am văzut că Comisia pentru Bugete, care este competentă în fond, va vota acest raport pe 10 și 11 octombrie. Prin urmare, putem să amânăm și noi. Uh, avem un termen de punere a amendamentelor pe 21 septembrie. Prin urmare, am tratat și punctul 13. Nu mai am nimic pe ordinea de zi. Vreau să știu dacă sunt colegi care vor să dezbată ceva la diverse. Nu mai avem nimic pe ordinea de zi. Următoarea reuniune este pe 17-18 septembrie. Mulțumesc uh, tuturor uh, pentru acest cadou. Iată, putem să terminăm astăzi mai uh, repede, cu atât mai bine cu cât se apropie vacanța. Urez tuturor vacanță plăcută și iată, ne vedem la începutul lui septembrie. O vară frumoasă tuturor. La revedere!